Hello everyone. Uh, of course I want to start by asking you about the agenda. Bună ziua, bine ați venit. Vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, dacă da, este adoptată. Și vreau să urez bun venit doamnei comisar Bulci la comisia noastră ca să ne dea ultimele informații despre schema Corsia a OACI Știm foarte bine că deja există o propunere a Comisiei pentru decizia Consiliului referitor la poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene la OACI. Am trimis două scrisori în atenția dumneavoastră și în atenția președinției Consiliului pe acest subiect și sunt convinsă că membrii comisiei uh, vor avea întrebări uh, să vă adreseze, așadar, fără să mai întârziem, vă dau cuvântul, doamnă comisar. Vă mulțumesc! Este o onoare și o plăcere pentru mine să iau din nou cuvântul uh, în fața membrilor Parlamentului European. Decarbonizarea sectorului aviației este o prioritate din prima zi a mandatului Comisiei Juncker și sper că așa va rămâne și pe viitor. Deci se va afla pe agenda politică nu doar pentru următoarea comisie, ci și pentru următoarele decenii. Comisia și-a luat angajamentul de a-și uh, respecta uh, partea de muncă care revine în sensul acordului de la Paris și avem această viziune foarte clară stabilită până în 2050, o mobilitate, dacă se poate, cu zero emisii. Reducerea gazelor cu efect de seră uh, este din nou uh, subiectul principal al deciziei Consiliului care trebuie să fie adoptată până la sfârșitul acestui mandat. Avem o strategie cuprinzătoare care vizează întreaga economie. Întrebarea nu mai este când, ci mai bine zis cum. Referitor la sectorul aviației, este un sector important pentru economia europeană și un mijloc de transport esențial creșterea uh, din sectorul aviației a oferit Uniunii Europene un sector care a creat multe locuri de muncă, oportunități de investiții, dar creșterea de dragul creșterii nu poate să fie un obiectiv în sine. Aviația uh, are de asemenea firme care depind foarte mult de ea. În jur de 3% din uh, um, emisiile de gaze cu efect de seră și mai mult de 2% pe, la nivel european și 2% la nivel mondial se datorează sectorului aviației. În sistemul de uh, schimb cu permise, uh, pentru uh, emisiile de gaze cu efect de seră, sectorul aviatic a fost inclus dar deocamdată amprenta um, ecologică nu a putut să fie redusă în mod semnificativ. Avem nevoie de proceduri și sisteme mai bune, inclusiv de control uh, aerian, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră ale avioanelor. Și acum, datorită renoirii um, aeronavelor, datorită um, noilor combustibili folosiți, s-a putut obține o reducere cu 40% uh, a nivelului de um, um, gaze cu efect de seră emise în timpul unui zbor față de nivelul din 1992. Avem nevoie de o schemă globală pentru aviație ținem cont de acordul de la Paris, dar în același timp de strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de carbon. Ambele au subliniat importanța unui acord ambițios pentru a ne uh, ocupa de emisiile sectorului aviatic. Eu am avut onoarea să fiu prezent atunci când acordul a fost găsit. Acum Comisia Europeană, dumneavoastră și Consiliul munciți din greu pentru ca Corsia să-și păstreze integritatea de mediu. Este motivul pentru care am pus atât de mult accentul pe asistența tehnică și financiară pentru a ajuta țările să pună în aplicare această schemă. Deocamdată avem trei proiecte în valoare de 17 milioane de euro. Toate statele membre s-au voluntariat ca să participe în faza pilot a schemei Corsia prin declarația de la Bratislava. La nivel mondial, 76 de state și-au luat angajamentul acesta, reprezentând în jur de 60% din um, activitățile aeriene la nivel mondial. Trebuie să lucrăm în mod activ împreună ca să mărim numărul participanților pentru a putea uh, pune în aplicare sistemul MRVI al uh, sistemului Corsia. Acestea fiind spuse, este adevărat că Corsia nu a fost la înălțimea ambițiilor europene din mai multe perspective. Și, uh, din păcate, acest lucru atenuează oarecum uh, eficacitatea Corsia, dar sistemul ETS Chiar dacă am avea un procent ridicat de reducere emisiilor, nu este suficient ca să reducă pe termen lung uh, emisiile din sectorul aviatic. Acum avem o oportunitate și dacă o ratăm, vom distruge ani întregi de muncă. O singură măsură nu le exclude pe celelalte și vă invităm să cooperați cu noi în acest uh, sens. Corsia trebuie să fie revizuită odată la trei ani și poate să fie revizuită și îmbunătățită înainte de a se încheia faza pilot. Uniunea Europeană va continua să ceară reguli robuste și eficace Consensul global uh, asupra Corsia rămâne destul de fragil, așa cum am spus, eu am participat la discuțiile finale din luna iunie, anul curent, și pot să vă garantez că multe țări sunt uh, uh ezitante, nu vor să participe la o măsură pe care o văd ca o amenințare față de suveranitatea lor și un impediment în calea dezvoltării sectorului lor aviatic. Uniunea Europeană trebuie să-și arate intenția de a participa la Corsia și de a uh, păstra acest dinamism pentru uh, punerea în aplicare a Corsia, pentru că altfel vom frâna eforturile multilaterale depuse până în prezent. De aceea, Deja de anul acesta am prevăzut ca uh, MRVI um, din cadrul schemei Corsia să fie pus în aplicare deja în Uniunea Europeană. Uh, e important să spunem că avem uh, nevoie de aceste criterii de eligibilitate pentru combustibilii sustenabili pentru aviație. Puteți să ne, vă întrebați și ce s-ar întâmpla dacă Uniunea Europeană și-ar retrage sprijinul față de uh, Corsia. Așa ceva nu poate fi avut în vedere. Noi, din potrivă, trebuie să sprijinim această schemă. Propunerea Comisiei uh, Uh, în, ca mm, răspuns la Corsia este în conformitate cu prevederile uh, directivei ETS. E adevărat că există divergențe de opinii între Corsia și uh, sistemul ETS european. Nu ascundem deloc acest lucru. De îndată ce instrumentele Corsia vor fi adoptate de OACI, atunci Comisia va continua evaluarea schemei și va prezenta un raport în atenția colegislatorilor. Uniunea Europeană va hotărâ pe baza acestui raport cum să pună în aplicare Corsia și ce reguli trebuie să se aplice zborurilor în cadrul spațiului economic european. Sunt uh, personal convinsă că putem să găsim mijloace pentru a combina Corsia și sistemul ETS din Europa, astfel încât să ne respectăm angajamentele din acordul de la Paris și să nu uh, aducem atingere eforturilor OACI în favoarea găsirii unei soluții globale pentru sectorul aviatic. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, uh, membre de Parlamentul European, european, cetățenii europeni trebuie să uh, călătorească cu avionul și să facă acest lucru lăsând o amprentă ecologică cât mai redusă cu putință. Acest lucru nu se poate decât dacă politicile noastre merg mână în mână. Obiectivul nostru este simplu, să reducem uh, emisiile, uh, emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul aviatic. Vrem să obținem acordul cel mai ambițios cu putință la OACI, și să avem uh, o are de acoperire cât mai extinsă, fără a aduce atingere însă acordului ETS pentru aviație. Odată ce instrumentele Corsia vor fi adoptate de către OAG, Comisia va face o evaluare în profunzimea schemei și va prezenta un raport în atenția colegislatorilor. Prin urmare, vă invit să sprijiniți acest proces astfel încât împreună să ne asigurăm că aviația va deveni mai ecologică într-un mod controlat și sustenabil. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Commissioner, for your Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru prezentare. Dragi colegi, vom avea o primă rundă de întrebări sau comentarii. Și încep cu doamna Gerling. Vă rog. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, mulțumesc pentru prezentare. Am câteva întrebări foarte directe și foarte simple, de fapt observații și apoi întrebări. Sunt de acord cu dumneavoastră. Această comisie și Parlamentul au fost de acord cu ideea că Europa trebuie să conducă prin puterea exemplului și cred că până acum asta am și făcut. Dar noi considerăm că ar trebui să și continuăm pe această cale și aici apar divergențe între noi, adică să insistăm pe ambiție reală în această schemă Corsia. Nimeni în acest parlament nu a spus vreodată că e metoda preferată, dar am fost de acord până la urmă cu ideea, am spus că suntem de acord cu recomandările dumneavoastră, însă mereu am spus foarte, am tra- transmis mesaje foarte clare. Acum sunt mai puțin clar în exprimare, căci uh, nu înțeleg. Ați spus că Corsia se bazează pe, stra- pe o strategie Uh, și pe acordul de la Paris, dar eu nu sunt de acord, nu întrezăresc această legătură. Mi se pare că acordul de la Paris nu poate fi implementat prin Corsia. Și apoi ați spus că nu este un program suficient de bun și că trebuie să-l îmbunătățim. Deci, încotro ne va duce Corsia, după părerea dumneavoastră? Noi suntem uh, aici responsabili de schimbarea climatică și uh, pentru acțiunile în acest domeniu. Cu politețe spun că cred că este o abordare greșită, că nu vom obține rezultatele scontate cu acest program. Dar accept când spunem că da, vom uh, merge pe această cale. Sau, nu știu, cum anume să nu depunem o rezervă până pe 1 uh, decembrie? Dacă nu facem asta, ne obligăm să acceptăm măsurile de mediu de la Corsia și nu vom mai putea face nimic altceva în plus. Cu alte cuvinte, scăpăm de propriul sistem uh, de certificate de emisii pentru aviație. Sper foarte clar să... Uh, eu cred că așa, așa stau lucrurile, mă scuzați, și n-am auzit să negați asta. Sunt multe incertitudini. Le-ați recunoscut chiar dumneavoastră, adineauri. Ele persistă în Corsia, de exemplu la chestiunile de mediu. Și atunci, de ce nu încurajați uh, înaintarea acelei rezerve? Noi, ca Uniune, avem un alt statut juridic și am putea în continuare să înaintăm o rezervă și convingerea mea este că așa ar trebui să facem. V-aș ruga să ne spuneți foarte clar, în caz contrar, de ce credeți că nu trebuie să procedem astfel? Recent ne-am deplasat în China și ne-au râs în nas când am vorbit despre Corsia și ne-au spus astfel, noi nu facem nimic Recent am fost la un eveniment la Londra, unde am vorbit cu mulți din aviație, chiar și cu oameni de la DG Climă, și a fost foarte clar că e intenția absolută a tuturor celor implicați să se asigure că Uniunea Europeană nu uh, va înainta o rezervă în ceea ce privește programul uh, cu certificatele de emisie. Deci vă rog frumos să ne spuneți de ce să nu facem asta până pe 1 decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Dans. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ne-ați făcut o prezentare. Sunt de acord cu multe din ce s-a spus. E nivelul de ambiție din Corsia care este insuficient pentru a atinge obiectivele din acordul de la Paris. A fost subliniată și nevoia ca de aici să vină cel mai uh, mare nivel de ambiție în ceea ce privește protecția climei și este un principiu simplu în joc se va face o revizuire de către comisie în ceea ce este eficiența Corsia. Sigur, n-ar trebui să venim uh, cu o pre-evaluare. În orice caz, eu sunt un pic uh, confuz. Am crezut că veți propune o rezervă, dar uh, poate am înțeles eu greșit. În ceea ce privește rezerva sau obiecția, de ce să așteptăm până în ultimul moment? Nu e departe 1 decembrie. Industria face presiuni pentru a se asigura că deciziile sunt uh, întârziate și apoi lucrurile vor fi imposibil de implementat. Teama mea este că ar trebui să ne mișcăm în așa fel încât să poată să se deruleze lucrurile prin procedura lor normală, însă nu știu dacă ne vom încadra. Mulțumesc. Domnul Demesmacher. Sau nu, domnul Eichhout. E o chestiune fundamentală în joc până la urmă. Și aș vrea un răspuns chiar înainte de a continua, pentru că toată lumea vrea să știe, mi se pare mie, foarte clar cum merg lucrurile. Este o scrisoare cu privire la obiecție și, din câte am înțeles eu, s-a convenit ca înainte de 1 decembrie să formulăm o poziție. Ar fi totuși bine să putem continua discuția după un răspuns ca să nu adresăm mereu cu toții aceeași întrebare. Președinta? Bine. Sigur, dacă doriți, puteți adresa și o altă întrebare față de colegii dumneavoastră. Mă gândesc că nu va fi poate numai o singură întrebare. Dacă dorește acum domnul Demasmacher, și după aceea invităm pe doamna comisar să ofere un răspuns. Domnule Demasmacher vă lăsați pe mai târziu uh, întrebarea până după răspunsul doamnei comisar? De fapt, eu sunt de acord cu colegul Eichhout. Mai degrabă aș da ascultare doamnei comisar să văd ce are de spus. Este o chestiune fundamentală, desigur. Bine, mulțumim. Deci, și domnul Demesmacher preferă să vă asculte mai întâi pe dumneavoastră, așa că poate să începem cu un răspuns, după care vom continua cu întrebările. I need to be very careful what I'm going to say now. Trebuie să fiu foarte atentă cu ce voi spune, căci am discutat adesea despre acest subiect și după cum uh, am spus de mai multe ori, noi am adoptat propunerea noastră unde se spune foarte clar că sunt diferențe între Corsia și ETS. Și cred că statele membre vor depune propriile dosare cu privire la obiecții până pe 1 uh, decembrie, într-adevăr. What I want to say is that this is not the conversation is not Ce vreau eu să spun că nu s-a sfârșit conversația și am fost foarte implicați în discuție cu cei de la climă și cu dumneavoastră din Parlament. Și am analizat îndeaproape ce analize s-au făcut în așa fel încât să putem uh, continua cu un uh, nivel suficient de încredere negocierile. Studiile ne arată că în anul 2000, că din 2021 până în 2035 uh, sistemul ETS va acoperi 956 de certificate de emisii. Dar, până la urmă, important este că pentru noi asta este o motivație importantă pentru a încorpora Corsia. Înțeleg și care sunt frustrările. Credem că avem un sistem mai bun și am vrea ca lumea să-și ia angajamente față de el. Dar poluarea nu cunoaște frontiere și pentru mine este o motivație foarte uriașă să facem în așa fel încât lumea să fie de acord cu aceste angajamente ca să avem un efect global. Dumneavoastră ați spus că China a zis că nu se va alătura. Aș fi însă foarte prudentă când fac asemenea afirmații. India a fost reticentă, dar acum vedem un pas concret din partea acestei țări. Și dacă face și China un pas, atunci vor face în propria lor dinamică. Dacă Rusia își regândește poziția, atunci cred că vom avea niște lucruri destul de palpabile pe agenda de climă. Niciodată nu am spus că ne vom asuma angajamente fără condiții. Îi cer acestui Parlament să fie alături de noi până în 2021 ca să vedem ce putem obține până atunci și câte state membre se vor alătura etapei voluntare. Știți că suntem aproape de 90. Din motive tehnice, ba chiar administrative, China a cerut să fie înlăturată de pe lista participanților voluntari. Sper în continuare ca ei să se întoarcă și sper de asemenea ca și India să vină pe deplin alături de noi, mai ales pentru că au o agendă foarte importantă de climă care evoluează de la o lună la alta. Nu ne vom angaja uh, cu orice preț, dar dacă există o speranță, speranța că putem să avem un acord solid global, atunci la nivel, și că la, la nivel global acesta va contribui mult mai mult decât doar singur sistemul european ETS. Lucrăm însă cu cei de la DG Climă pentru a alinia aceste două mecanisme. Vom comunica cu dumneavoastră cu privire la fiecare pas asumat. Sunt mari emoțiile față de ETS. Da, aș vrea să ne putem izola și să spunem că vom asigura aer curat Europei doar cu modelul nostru, dar nu este posibil. Căci dacă nu avem un acord global și angajamente globale, poluarea în continuare va veni în spațiul aerian european. Okay. Thank you, Commissioner. Mulțumim, doamne comisar. Continuăm cu întrebările. Urmează domnul Demasmacher. În olandeză, mai degrabă, spune vorbitorul. Doamnă comisar, am ascultat că sunteți foarte prudentă, că sunteți pe teren minat. Este ca și cu oracolul de la Delphi pentru mine. Dar... Eh, Delft, mă scuzați. Dar eh, am ascultat discuția. S-a discutat și la TRAN și Așa cum ați spus dumneavoastră, sectorul aerian redă mai bine de uh, 2% din uh, uh, emisie totale în plan global, 3% în plan european. Este foarte important să vedem ce se întâmplă cu acest domeniu pentru a atinge obiectivele în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Ați văzut că ne-a, ne preocupat și pe noi uh, acest subiect, dar cu 9 zile înainte de un termen crucial, Mă surprinde totuși uh, atitudinea Comisiei și și a Consiliului. E totuși mult în joc, căci dacă până la sfârșitul lui decembrie nu facem o obiecție în ceea ce privește normele și practicile din Corsia, e în joc uh, întregul sistem uh, ETS, va fi subminat. Și pentru Uniunea Europeană ar fi cu siguranță un important pas înapoi. Și am văzut studii care arată foarte clar că Corsia nu oferă garanții suficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor de climă. Și deci, cum ați spus și dumneavoastră, nu ne luăm niciun angajament fără anumite condiții, dar tot din prezentarea dumneavoastră aud și o ezitare. Deci, de ce nu mergeți înainte? Chiar la început uh, ați spus că Corsia și ETS ar putea fi și combinate. Pentru mine este aici un uriaș semn de întrebare. Puteți să ne explicați foarte bine cum Dumnezeu ați putea să combinați aceste două elemente? Și atât din partea mea. Thank you, Mr. Ger- Mulțumim, domnul Gerbrandi. Doamnă președinte, vă mulțumesc. sunt, din păcate, la fel de confuz ca și alții. Pentru mine, tot această poveste sau tot acest proces cu Corsia a fost ca și când uh, am naviga în ape tulburi și ar fi, am fi obligați să alegem între două lucruri rele. O cale este Corsia și știm că nu ne va duce acolo unde vrem noi să ajungem cu acordul de la Paris și apoi să nu fim de acord cu Corsia și să mergem singuri, dar uh, asta ar putea să ne îndepărteze chiar și mai tare de acordul de la Paris. Este foarte greu. Pentru mine un aspect este foarte clar. Sunt state membre europene care sunt active la Corsia și ele ar trebui să se prezinte cu o poziție unificată să se coordoneze de o, sau să fie coordonate aceste state membre până pe 1 decembrie de către o comisie europeană puternică și să-și manifeste obiecția față de modul în care e uh, implementat programul Corsia la ora actuală. Riscul este ca sistemul ETS să nu fie utilizat niciodată pe lângă Corsia. Este un aspect crucial și aștept cu nerăbdare din acest punct de vedere alte răspunsuri din partea Comisiei. Și ca un al doilea comentariu, mă axez uh, mai degrabă pe sectorul uh, aviației, unde, cred eu, politicienii joacă un rol crucial. Sunt câteva lucruri pe care chiar nu pot să le înțeleg. De ce acest uh, sector nu-și asumă răspunderea și se dezice de întreaga răspundere și ce face? Uh, profită de slăbiciunea noastră. Singurul model este creștere, creștere și iar creștere. E minunat să utilizăm uh, lei de gătit, dar nu astfel vom avea aer curat și o aviație curată. Până la urmă, e clar că nimeni nu va spune nu creșterii pe mai departe a sectorului aviației și este un joc care arată o lipsă, cra, uh, o lipsă crasă de asumarea răspunderii. De ce nu face mai multe acest sector? Căci eu nu înțeleg. Sunt 4 miliarde de pasageri de pasageri, mă scuzați, anual, lucru care se va dubla în următorii 15 ani, vor fi 8 miliarde. De ce sectorul nu și asumă o inițiativă? De ce nu cere, de exemplu, un euro fiecărui pasager? Asta ar însemna 4 miliarde anual sau peste 15 ani 8 miliarde ca să creeze un fond uriaș, fond uriaș de inovație. Căci doar astfel se poate face creșterea, creând avioane curate și nu putem ajunge acolo decât cu tehnologii noi și cu sume importante cheltuite pe inovare. Aceste lucruri nu pot să vină din sectorul public, trebuie să vină și din sectorul privat în mod obligatoriu. Așa că pledoaria mea sună astfel. De ce nu forțăm mult mai tare mâna acestui sector să meargă în această direcție? Eu asta o întreb și pe doamna comisar. Vorbiți cu cei din acest sector și arătați-le care este răspunderea lor. Până la urmă, uh, noi nu vom mai fi așa de slabi precât ne cred ei la ora actuală. Mulțumesc. Domnul Eichhout. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, doamnă comisar. Poate că va fi puțin uh, plictisitor, însă am impresia că toți cei de la Envi pun cam aceleași întrebări. Mă gândisem că situația era destul de clară. Comisia analizase uh, standardele și practicile recomandate care fuseseră conchise, unele erau în lucru, dar cele care fuseseră stabilite nu au oferit suficientă claritate în ceea ce privește integritatea de mediu în contextul Corsia, pentru că anumite reguli nu sunt uh, reguli de uh, compensare nu au fost încă clarificate și toate aceste reguli de compensare sunt foarte importante în contextul Corsia și cum va evolua acest program. Așadar, aceste prevederi nu sunt încă clare și nu știm dacă Corsia va avea suficientă integritate uh, pe parte de mediu. De aceea, nu știm cum să evaluăm lucrurile, dacă ETS-ul se va aplica tuturor zborurilor sau nu. Și fără să facem acea, acest lucru, nu putem continua. Deci trebuie să veniți cu uh, o soluție soluție. Și această obiecție este absolut necesară. Aș vrea să mă refer și la transparență în acest context, pentru că din punct de vedere formal, aceasta este o propunere a Comisiei uh, pentru o decizie a Consiliului care nu a fost încă înaintată, nu a fost prezentată formal Parlamentului, cu toate că, uh, din punct de vedere politic, o cunoaștem. Deci ea există, toată lumea știe despre ea, vorbim despre ea, dar din punct de vedere formal, Comisia nu ne-o transmite. Aceasta este o situație absolut ridicolă și este un lucru care trebuie să se schimbe cât se poate de rapid. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, m-am gândit că aceste recomandări și practici care au fost făcute au fost stabilite în iunie și m-am gândit că va veni propunerea, dar iată că este 1 decembrie aproape și încă nu avem această propunere. Și avem nevoie de o poziție a Uniunii Europene, pentru că vom avea o poziție slabă dacă urmăm direcții diferite. Vor uh, urma obiecții din partea anumitor state, dar altele nu o vor face. Credeam că vom avea o strategie comună. Din răspunsurile dumneavoastră reiese că există totuși un text care propune o poziție a Consiliului, însă nu este urmărită ulterior. Așadar, textul a fost publicat și există speranța că 28 de state membre, știind că ajung foarte ușor la o poziție comună cu privire la orice subiect, vor ajunge și cu privire la acest subiect, fără niciun fel de orientare clară din partea Comisiei. Credeam că veți veni cu o strategie referitoare la modul în care statele membre vor ajunge ajunge la această poziție a Consiliului, astfel încât să avem obiecte cât se poate declară cu privire la integritatea pe partea de mediu și să poată urma negocierile. Dar acum răspunsul este, mm, e cam greu, trebuie să-mi aleg cuvintele cu grijă, nu știu exact ce pot face. Ei bine, rezultatul este că Europa va fi scindată și, indiferent ce s-ar întâmpla, vom avea o imagine slabă în următoarele negocieri. Și asta nici măcar nu mă surprinde. Dar de ce această schimbare de strategie? Urmărim aceeași poziție unică? Și dacă da, cum facem acest lucru? Cum o obținem înainte de 1 decembrie? Și vă rog, permiteți-mi să fiu uh, clar și haideți să obținem această obiecție. Am uh, multe întrebări pentru discuția de follow-up. Voi limita intervenția uh, la ceea ce am spus până acum. Aceasta este însă întrebarea cheie. Președinta, aceasta a fost uh, șansa noastră de a adresa întrebări. Eu nu știu dacă veți mai avea ocazie la follow-up. Îi dau cuvântul uh, doamnei comisar. Stimați membri ai uh, Parlamentului, confuzia este de partea mea, pentru că atunci când aud comentariile dumneavoastră, pare că nu ați fost parte uh, în discuții de la început până acum. De aici vine confuzia mea. Trebuie să-mi aleg cuvintele cu grijă, pentru că nu știu uh, cu adevărat dacă vă amintiți că am mers pe acest drum împreună, întregul drum și a fost uh, specificat de la bun început foarte clar că nu suntem în favoarea obiecției, ci a diferențelor și că vom stabili clar care este diferența între ETS și Corsia. Iar pe mine mă surprind comentariile și declarațiile dumneavoastră, pentru că pare că am trăit în două părți diferite ale lumii, deși am mers pe același drum împreună. Cred că am fost clară în comunicările mele încă din prima zi. Dorim o înțelegere și un acord comun pentru că aceasta va aduce mult mai multe avantaje decât un acord european. Iar acum nu înaintăm obiecția pentru că venim cu diferențe. Și se pare că, și nici nu știu dacă ați primit documentele sau nu, le aveți în fața dumneavoastră, le-ați primit, ați observat ce am propus, ce a propus Comisia, care este propunerea Consiliului? Pentru că sunt uh, confuză. Poate că ar trebui să clarificăm acest lucru. Vorbim uh, având aceleași documente în fața noastră? Pentru că asta ar uh, salvgarda legislația Uniunii Europene în acest domeniu. Și propunerea Consiliului pornește de la această bază și cu privire la aceasta vor decide. Haideți să ne amintim ce am convenit. Sau vă rog să-mi oferiți sprijinul, să fiți alături de noi și să faceți lobby cât puteți de mult prin canalele pe care le aveți la dispoziție, așa cum facem și noi, astfel încât să atragem de partea noastră uh, cât mai multe țări care să se alăture voluntar acestei, uh, acestui program. Dacă nu sunteți de acord cu rezultatele negocierii, atunci vom reveni și vom decide cu privire la ETS sau Corsia. Dar negociem nu am ajuns nici măcar la jumătatea drumului. Cea mai mare parte a negocierilor, cea mai importante, urmează în martie anul viitor. Două din trei puncte au fost deja convenite săptămâna trecută. Mai este un punct uh, care a fost lăsat pentru primăvară. <clears throat> Voi fi cât se poate declară. Sunt împotriva înaintării obiecției, sunt pentru a uh, stabili foarte clar care sunt uh, diferențele la nivel de OACI și trebuie să înțelegem care sunt condițiile în care noi ne angajăm la uh, un astfel de program. Dar dacă Uniunea Europeană arată slăbiciuni și nu uh, conduce drumul, atunci este foarte posibil ca așa ceva să nu se întâmple. Din motive diferite, putem să ne îndepărtăm, așa cum a făcut Statele Unite, cum o face în acest moment, sau putem să continuăm să fim la fel de motivați. Iar eu sunt pentru dialog și pentru a insista și pentru a arăta uh, care este calea cea mai bună, pentru că sigur că uh, în domeniul aviației uh, există o creștere, există o, scară de o clasă de mijloc care se conturează tot mai bine și care dorește să călătorească. Vorbesc despre China, vorbesc despre India și Comisia insistă foarte mult asupra noilor tehnologii. Noi încurajăm uh, cofinanțarea avioanelor hibride care uh, nu poluează atât de mult, electrificarea, uh, alte sisteme de propulsie. Aceasta este probabil modalitatea prin care putem să abordăm aceste provocări. În Europa încercăm să scădem impactul aviației prin uh, sprijinirea trenurilor uh, de viteză mare pe anumite distanțe. Vom continua să facem acest lucru, să reducem uh, nevoia de aviație, dependența de aceasta. Însă, în ceea ce privește emisiile de carbon, într-adevăr, doresc să simt că am sprijinul dumneavoastră pentru a putea continua să negociez cât se poate de ferm într-o manieră onestă, cu un angajament sincer, astfel încât să obținem uh, un acord global. Statisticile arată acest lucru. Dacă suntem singuri și insistăm pe ETS, rezultatele vor fi mult mai slabe, mult mai uh, reduse decât un acord uh, global. Chiar dacă nu va fi 100% în concordanță cu ceea ce solicităm. Dar este important să avem credibilitate și să continuăm să insistăm pe decarbonizare. Eu sunt în favoarea decarbonizării transporturilor foarte mult și am făcut foarte multe pe această cale și continuăm să ne luptăm. Și să știți că a fost uh, făcută o mișcare foarte importantă și la OEM și încercăm să mergem pe aceeași direcție și la OACI și să se miște și aici lucrurile în același fel. Sper așadar că beneficiați de informațiile corespunzătoare și că le aveți în fața dumneavoastră. Sper că vorbim despre același lucru, pentru că aici a început uh, confuzia mea. Am avut impresia că nu vorbim despre acest lucru și de aceea am și spus că mi-aleg cu grijă cuvintele, pentru că eu, uh, Așa am înțeles din partea noastră. Îmi cer scuze dacă am înțeles greșit. Președinta, mulțumesc. Începem cu cea de-a doua rundă de întrebări. Domnul Peterle. Mulțumesc, doamnă comisar. Mă bucur uh, că comisia este atât de ambițioasă în ceea ce privește emisiile uh, din zona aviației. La conferințele pe teme de schimbări climatice, se vorbește despre faptul că timpul uh, decarbonizării este unul uh, foarte scurt și că trebuie să ne grăbim dacă dorim să obținem rezultate. La trialogul de la Ljubljana am uh, ascultat ce au spus experții cu privire la revoluția în domeniul transporturilor, inclusiv în domeniul transportului aerian. Au spus că trebuie să fim activi pe mai multe fronturi și că avem nevoie de aeronave hibride și electrice, dar că decarbonizarea va dura mulți ani și va rămâne pe această perioadă de timp o chestiune foarte serioasă. Salut această măsură, Corsia, Însă, principiul uh, voluntariatului mi se pare puțin problematic. Acest uh, voluntariat ar trebui să dureze până, din 21 până în 26. Ați vorbit despre diverse procese. Poate că, în contextul acestor procese, ar uh, fi rezonabil să accelerăm puțin lucrurile. Se poate aduce mai multă dinamică în acest proces. Mulțumesc! Domnul Zorinio. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Cred că o parte din confuzia la care vă refereați are legătură cu tonul folosit de dumneavoastră în prima intervenție și apoi în răspunsurile oferite deputaților în discursul dumneavoastră introductiv, dar uh, mi-e teamă că prin acesta ați uh, exprimat uh, grijile dumneavoastră, îngrijorările cu privire la instabilitate, la un caracter puțin precis. Apoi, ați răspuns la întrebările deputaților și ați spus mult mai clar uh, lucrurilor pe nume. Ați spus că avem nevoie de un răspuns clar din partea statelor membre, că trebuie să ne străduim, să obținem rezultate și cred că trebuie să, ca vorbele să fie urmate de fapte. Nu se poate să vorbim doar despre un sentiment, ci este normal să mergem pe acest drum, dar uh, și în ceea ce privește transportul rutier, feroviar, maritim și aerian, noi nu putem să rămânem în urmă față de alte părți ale lumii. Suntem convinși că trebuie să știm cât se poate de clar care sunt alternativele strategice uh, cu privire la uh, înaintarea unei obiecții. În țara mea se pun multe întrebări cu privire la acest sistem și vreau să mă asigur că statele membre ajung la un acord și, de asemenea, că vor transmite o poziție cât se poate de clară. Există exemple clare care să ne arate că avem o poziție clară, comună și o obiecție a noastră a tuturor. Ați vorbit și de Statele Unite. Uh, suntem aliați cu ei sau nu? Domnul Lize. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Evaluările merg în direcții diferite și Vă rog să ascultați cu atenție, să citiți textul Parlamentului. Noi suntem de părere că Corsia este un program foarte slab și că uh, formularea nu este ceea ce ne dorim. Nici măcar 20% din ceea ce ne doream noi nu a fost inclus. Iar uh, aceste tone de CO2 la care vă refereați, acestea sunt rezervările uh, la avioane, pentru că avem un sistem ETS cu reguli clare care funcționează și de aceea aș vrea să fim ceva mai precauți în uh, ceea ce privește avantajele pe care le declarăm cu privire la Corsia. Sigur, vorbim despre un început, însă despre nimic mai mult. Pentru noi, uh, nu poate să fie acceptabil ca drepturile noastre ca legiuitor al Uniunii Europene să fie limitate atunci când vorbim despre ETS. Și, într-adevăr, am fost puțin uh, confuzi, pentru că nu, nu avem documentul. Și este o întrebare pe care vă adresăm. De ce nu avem acest document? Nu trebuie să fie întrebarea dumneavoastră către noi. De ce nu avem acest document? Ei bine, nu l-am primit și aș vrea să le primim, pentru că dacă am face, am, dacă s-ar întâmpla acest lucru, am, uh, nu am mai purta astfel de discuții. Și este un document pe care ar trebui să ne-l puneți la dispoziție. Deci nu se poate să se întâmple lucrurile în acest fel. Avem uh, așteptarea că veți uh, alege instrumentul juridic cel mai potrivit care prin care ne putem asigura că Uniunea Europeană poate să decidă și Parlamentul de asemenea, prin intermediul codeciziei, care va fi evoluția ulterioară. Și dacă vorbim despre o obiecție, atunci fie o obiecție. Dar pornind de la instrumentul juridic și diferențele pe care le vom prezenta, ei bine, dacă considerăm că asta este corect, haideți să spunem acest lucru. Nu este cazul să ne învârtim în jurul cozii. Dacă acela este documentul potrivit, instrumentul juridic este cel potrivit, atunci ne putem liniști. De asemenea, vreau să vă încurajez când uh, se va discuta cu statele membre, să mai preluăm o sugestie și anume că este nevoie de măsuri suplimentare cu privire la Corsia pentru a ne îndeplini angajamentele vis-a-vis -vis de acordul de la Paris, un acord pe care l-am semnat deja. Și vă rog atunci când vorbiți cu statele uh, membre, să vorbiți cu mai multă claritate și să spuneți că dacă nu se alege un instrument juridic potrivit până la 1 decembrie, atunci Uniunea Europeană este liberă să decidă ceea ce îi se pare corect cu privire la ETS. Pentru că dacă nu se întâmplă așa, vom avea o criză interinstituțională. Acest Parlament a ales cu privire la ETS. Niciun guvern, niciun stat membru nu poate să ratifice un acord internațional sau să facă ceva pe această cale fără să țină cont de drepturile Parlamentului. Acest lucru trebuie să fie clar și trebuie spus lucrurilor pe nume pentru că poate mai sunt state membre care ezită și cred că trebuie să fiți mai clară în exprimare decât ați fost astăzi aici. Președinta, mulțumesc foarte mult. Doamna Guteland. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că sunteți alături de noi, mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră. Doresc să adresez întrebări cu privire la uh, obiectivele climatice 2030 și, uh, desigur, în legătură cu Corsia și modul în care uh, se va repercuta aceasta asupra noastră. Înainte de COP24 trebuie să ne propunem să ne sporim ambițiile, pentru că vorbim despre obiectivul nostru 2030 și sunt îngrijorată pentru că Uniunea Europeană eh, s-a angajat să își atingă obiectivele de climă până în 2030, fără să se bazeze pe credite internaționale. Aș vrea să știu cum uh, se va realiza implementarea Corsia și cum se vor atinge obiectivele până în 2030 fără angajarea unor, unor astfel de credite și fără să pericliteze obiectivele de mediu. Și, de asemenea, uh, obiectivul uh, OACI uh, de reducere a emisiilor până în 2020 este unul mai mic decât de 40%. De aceea aș vrea să știu cum se gândește Comisia să evite astfel de consecințe negative prin implementarea Corsia care să nu ne sumineze obiectivele noastre. Președinta, mulțumesc, doamna. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, am zis că, mai, mai întâi am zis că nu o să pun nicio întrebare, dar până la urmă vreau. Uh, noi, în țările de jos, vorbim despre acordul pentru climă. Olanda merge dincolo de ceea ce se face în Europa și uh, ne punem la masa negocierilor cu toate sectoarele. Fiecare are sarcini grele, de la uh, agricultură până la IMM-uri, toți pun osul la treabă și uh, mereu mă întreabă cei din țările de jos, dar ce face aviația, ce faceți cu aviația, ce... Uh, va veni din acel sector. De ce aviația se bucură de aceste drepturi și celelalte sectoare nu? Și nu pot să explic asta. Noi, uh, cei din Parlament, venim cu obiective egale pentru toți și despre asta este vorba până la urmă. De aici au venit întrebările de astăzi. Și apoi, uh, venim cu pretenții față de alte sectoare și știți, sunt, sunt niște pretenții foarte, foarte dure și apoi ne uităm sus în aer unde nu se întâmplă nimic. Și știți, eu nu găsesc acceptanța acasă pentru așa ceva și deci întrebarea mea către dumneavoastră este următoare. Avem nevoie de cifre clare pe care să le arătăm arătăm celorlalți că și aviația uh, își aduce contribuția. Vă mulțumesc! Thank you very much. And last speaker, Madame Mulțumesc, uh, ultimul uh, vorbitor, doamna Meissner. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Voi încerca să fiu cât mai succintă. Prima întrebare. Ați spus că um, OACI nu este la fel de ambițios ca IMO în acest moment ce poate fi făcut astfel încât uh, să accelerăm procesele la OACI. Se poate acționa prin intermediul statelor membre sau prin acorduri în domeniul aviației. Și a doua întrebare, câte țări uh, sunt deja parte uh, la acest program uh, pe bază de voluntariat și aș vrea să știu dacă pot fi stimulate prin acorduri în domeniul aviației, pentru că poate avem această posibilitate să vorbim cu alte state membre, alte țări uh, la nivel global pentru a se alătura acestei mișcări. Și da, încă o întrebare, pentru că s-a vorbit despre inovații. V-ați uh, referit la avioanele hibride și sigur că, din câte înțeleg, uh, s-a s-a uh, planificat de asemenea să existe o electrificare sporită a sistemelor pe aeroport. Aș vrea să știu dacă se dorește ca aceste sisteme să fie implementate pe piață și care este orizontul de timp de asemenea, biocombustibilul uh, pentru uh, avioane, algele folosite ca biocombustibil, uh, s-a discutat mult despre acest lucru. Ne puteți spune uh, ceva în acest sens? Pentru că este, de asemenea, o inovație importantă. Și un comentariu, dacă dacă am fi avut cerul unic european, lucrurile ar fi funcționat mai bine. Președinte, mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost a doua rundă de întrebări vă dau uh, cuvântul pentru a putea răspunde. Vă mulțumesc! Thank you very much also for all the... Vă mulțumesc pentru toate comentariile și toate întrebările. Întâi de toate, pentru că am primit mai multe întrebări despre tehnologie de la mai mulți deputați. Dați-mi voie să vă explic că există mai multe inițiative în curs de desfășurare. Um, în plus de cele folosite pentru optimizarea spațiului aerian. Deci, cum spuneam, investim mult în noile tehnologii prin programul Clean Skies, dar și prin alte instrumente. Există această com- um, inițiativă comună Rolls-Royce plus parteneri pentru a pune la punct un sistem de propulsare hibrid, ceea ce, bineînțeles, uh, ar permite o aviație de o cu totul altă calitate. Ei spun că vor fi gata până în 2030, dar e nevoie de timp. Dacă se va întâmpla, putem să uh, contăm pe o nouă generație de aeronave și pe un cu totul alt uh, nivel de servicii. Avem, uh, de asemenea, dronele și uh, există legislație care vizează dronele, dar inclusiv s-ar putea să existe și mașini care să poată uh, să uh, zboare. Dacă putem să accelerăm totul, da, am putea, dacă am avea mai multe resurse. Să sperăm că propunerea Comisiei pentru următoarea perioadă de programare va fi acceptată cât mai repede cu putință și să lansăm imediat noile programe. Transportul și decarbonizarea reprezintă 60% din toate investițiile pentru următoarea perioadă de programare și aici va fi inclusă și aviația. Sper, așa cum am mai spus deja, că vom putea să avem noi combustibili artificiali, uh, încurajăm și dezvoltarea combustibililor, biocombustibililor pentru aviație, dar uh, dacă vrem uh, într-adevăr să avem zero emisii până în 2050, e clar că ne va trebui uh, ceva nou. De aceea contăm pe inovare și mă bucur că am propus o sumă mai mare ca să finanțăm investițiile în transport în noua perioadă de programare. Sper că acest Parlament și Consiliul vor fi de acord cu noi și atunci uh, ceva nou va apare și mai rapid. În ceea ce privește celelalte opțiuni, cum anume putem să tratăm aviația, am auzit întrebările dumneavoastră despre taxare sau alte măsuri. În Consiliul uh, de pe 3 decembrie vom da două, uh, vom prezenta un raport în atenția a două state, pentru că este um, un raport despre sistemul de taxare din toate statele membre. Și vom ști exact în acest mediu multimodal ce rol joacă aviația. Este o analiză per mod de transport Uh, pentru fiecare stat membru. Deocamdată am terminat această analiză doar pentru două state membre și sperăm că până la anul le vom face și pentru celelalte state membre. Dar acest raport preliminar deja demonstrează uh, niște rezultate concrete. Din păcate nu pot să intru în detalii pentru că deocamdată ne aflăm în, uh, în etapa finalizării acestor analize. Să sperăm însă că Așa vom avea o ocazie suplimentară uh, de a uh, continua um, cu noi măsuri um, eforturile în domeniul aviației. În ce privește aceste documente? Poate că nu am fost eu corect informată. Mie mi s-a spus că documentul v-a fost trimis pe 31 octombrie și că ați primit cu toții o versiune a documentului cea la care eu făceam referire. Vreau să subliniez că în acest document veți putea constata că am făcut propunerea de a menține sistemul european ETS, inclusiv împotriva unor provocări pe plan juridic și este un element pe care nu l-am scăpat din vedere nicio clipă noi am spus că în loc să depunem o obiecție, ar fi mai bine să uh, insistăm pe diferențe, să evidențiem diferențele pentru a apoi a le face să dispară, pentru ca Corsia și ETS să se apropie cât mai mult. Mai dați-mi voie, vă rog, să spun că dacă cumva nu vrem o intrare în vigoare în 2021, avem totuși timp suficient până atunci să facem o evaluare amănunțită a întregii scheme, pentru că deocamdată nu știm cum va arăta schema. Continuăm să negociem și să sperăm că până în martie vom ști. Și de îndată ce va fi adoptată, vom putea să facem analiza, vom putea să facem evaluarea de impact. Și bineînțeles, să venim să vă prezentăm rezultatele dumneavoastră și Consiliului și apoi, în funcție de aceste rezultate, să hotărâm cum va evolua Corsia. Este ceea ce ne-ați cerut și ceea ce noi vom face. Person. Um, Când m-ați întrebat cum vă putem ajuta, să nu uităm că avem 8 locuri. 8 locuri la OACI, 8 din 36. Deci cum puteți să ne ajutați? Faceți lobby pe lângă țările care au hotărât să nu ni se alăture. Ajutați-ne în aceste eforturi de uh, lobby. Noi oricum vom continua să o facem dacă putem să convingem India să se implice pe deplin, așa cum uh, au comunicat și pentru că au zis că acum au o agendă ecologică, să sperăm că chiar uh, se vor implica. Și putem să sperăm că și China uh, va fi de acord, ceea ce ar garanta succesul întregii abordări. Dar bineînțeles că încă <laughs> nu s-a întâmplat. Trebuie să continuăm lupta, să fim uh, convingători, să ne intensificăm discuțiile, negocierile și încă o dată nu vom putea uh, să uh, acceptăm vreun acord. Am spus acest lucru tuturor, am spus foarte clar. Trebuie să avem un acord ambițios pentru a obține rezultate concrete. Dar haideți să dăm o șansă acestui acord la nivel mondial. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați participat la dezbaterea noastră. Vedeți că noi chiar urmărim îndeaproape ceea ce întreprindeți și cred că ați primit un mesaj clar din partea comisiei noastre exact ce ne dorim și vă urăm mult succes și vă mulțumim că ați venit la comisia noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru întrebări și știu că mă veți urmări de aproape zi de zi. Deci, de fiecare dată când apare un rezultat nou, voi veni să vi-l prezint. dear colleagues, since we already have uh, Professor Rossi with us, a small change in the agenda will make my announcement. Mulțumesc. Uh, uh, avem o mică modificare în ordinea de zi, pentru că domnul Guido Rasi, domnul profesor Guido Rasi este deja prezent. Vă voi explica ce s-a întâmplat la triloguri ulterior, dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Este vorba despre schimbul de opinii anual, dialogul constant cu directorul executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, domnul profesor Guido Rasi. Bine ați venit! Vom avea ocazia să discutăm despre programul de lucru al agenției uh, pentru anul 2018 și, bineînțeles, toate activitățile planificate în acest program de lucru trebuie văzute în contextul provocărilor politice și ale mediului politic uh, uh, datorate hotărârii Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană, ceea ce, bineînțeles, a avut implicații majore asupra Agenției Europene pentru Medicamente. În schimbul de opinii de astăzi, îl rog pe domnul profesor Rasi mai întâi să-și facă prezentarea, după care veți avea ocazia să-i adresați întrebări și comentarii în uh, acest schimb de opinii. Bine ați venit! Vă rog să vă începeți prezentarea, domnule Rasi. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. E o plăcere și o onoare să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Cred este ultima dată când uh, mă voi adresa acestei comisii în această compoziție a sa, înainte de la alegerile de la anul. Speranța mea este că la anul, când mă întorc, <coughs> să regăsesc multe fețe cunoscute în uh, comisia Envi. E însă și un fel de rămas bun astăzi și vreau să subliniez activitatea Agenției Europene pentru Medicamente, în domenii despre care știu că sunt de interes pentru această comisie și unde munca dumneavoastră ne-a ajutat să progresăm pentru a proteja sănătatea publică și animală. Mai întâi, pregătirile despre Brexit. Îngrijorarea cea mai urgentă cu Brexitul se referă la efectul acestei asupra sănătății publice. Am analizat posibilul impact uh, în ceea ce privește disponibilitatea medicamentelor și am uh, lucrat cu cei care dețin autorizații de piață pentru că ne îngrijorează faptul că medicamentele acestora ar putea fi afectate de uh, retragerea regatului din Uniune. Există un acord publicat în această săptămână, acord de uh, separare a Regatului Unit de Uniunea Europeană cu privire la o perioadă de tranziție de 21 de luni, perioadă în care achiul european pentru medicamente se va aplica în continuare și în Regatul Unit. Însă, până ce va fi semnat acest acord, noi vom face programare plecând de la premisa că cei care dețin autorizații de piață trebuie să fie uh, pregătiți uh, Uh, sau să fie gata până pe 30 martie 2019. În cazul acestui scenariu, pentru 31 de medicamente, 19 umane și 12 veterinare, mai avem uh, mari îngrijorări în ceea ce privește problema cu furnizarea post-Brexit. Lucrăm în direct cu deținătorii autorizațiilor de piață pentru a rezolva aceste probleme pendinte și asta în mod constant. De asemenea, avem uh, comisiile noastre științifice care vor discuta cu privire la măsurile relevante de uh, preîntâmpinare, inclusiv în ceea ce privește alternative posibile terapeutice, de exemplu, dacă pacientul trebuie să schimbe tratamentul dacă va fi necesar. Rețeaua uh, se pregătește și pentru retragerea, și ea pentru retragerea regatului din Uniunea Europeană. De exemplu, um, Regatul Unit a fost uh, adesea cel care deținea funcția de raportor pe anumite subiecte. Uh, funcția de raportor a fost transferată altor state. Există acum noi raportori și coraportori din partea celor 27 state membre, plus Islanda și Norvegia. Și statele membre au oferit uh, mult mai mult în termen de capacitate și capabilitate. Cu privire la Agenția Europeană pentru Medicamente, cu siguranță peste 5 luni uh, vom fi la Amsterdam și se vor pregăti Mă scuzați, pregătirile pentru noul sediu par să fie pe făgașul cel bun, iar în ceea ce privește personalul, imaginea este pu- mai puțin severă decât uh, am estimat-o inițial. Asta pentru că au existat măsuri de suport pe care le-am uh, luat noi și pe care le-au luat și autoritățile neerlandeze și asta și mulțumită feedback-ului uh, pozitiv primit inițial. Dar, până în martie 2019, numărul stafului va scădea dramatic. Știm că vom pierde cam 125 de persoane cu contract pe termen scurt care nu se pot muta odată cu noi. Este și o zonă roșie, este zona de criză, deci după ce numărul personalului ajunge în acea zonă, noi nu vom mai putea să întreprindem activitățile care sunt esențiale pentru protecția sănătății publice și animale. Dar noi sperăm și avem încredere că nu se va ajunge totuși acolo. De asemenea, se vor face alte recrutări, vom căuta talente noi și știm că aceasta este o opțiune foarte bună, foarte fezabilă, căci deja au existat 5.000 de dosare depuse pentru un loc de muncă, ceea ce înseamnă că suntem un mediu atrăgător de muncă. Recrutarea este în desfășurare. Vedeți cu albastru deschis, este, acela este nivelul de recrutare. 2019 va fi un an de tranziție. Anul 2020 va fi anul în care vom pava calea viitorului, după care veți vedea, vom arăta altfel. Vom fi pierdut mulți oameni cu experiență, dar vom fi adus noi oameni cu un nou set uh, de competențe de care nu dispunem la ora actuală, ceea ce înseamnă că vom fi gata să ținem piept provocărilor viitorului. Această abordare strategică e reflectată și în planul nostru de establishment uh, depus pe lângă autoritatea bugetară. În rezumat, într-adevăr, agenția noastră intră într-o etapă a provocărilor, se va muta în următoarele luni, Preț câteva săptămâni și luni uh, va avea o descreștere, dar din aprilie, dacă lucrurile merg bine sau dacă nu, măcar din iunie cel târziu, vom începe să reaccelerăm. Cred că veți uh, lua notă cu satisfacție de faptul că nu ne gândim doar la Brexit. Nu este singurul lucru care ne ține ocupați la ora actuală. Vă spun uh, că sunt mai multe inițiative importante care, pe care ne le asumăm și care vor putea îmbunătăți sănătatea publică. De exemplu, medicamentele pentru copii, un subiect foarte important, foarte aproape de sufletul dumneavoastră, legislația pediatrică uh, există de peste 10 ani și ne-a oferit un lucru foarte important, o schimbare la nivel de mentalitate despre cum trebuie să studiem medicina pentru copii. Căci uh, acum uh, există uh, proceduri standard speciale pentru care de medicamente pentru copii. Din anul 2007 sunt 310 medicamente noi speciale pentru copii. Unul din patru medicamente noi sunt, de fapt, pentru copii. Există niște zone de tratament unde s-a ajuns la schimbări pozitive în ceea ce privește tratamentul aplicat copilului, de exemplu reumatologia și bolile infecțioase. Mai sunt însă și oncologia și neonatologia, unde um, reglementările pediatrice au fost mai puțin eficiente. Facem pași pentru a îmbunătăți situația în aceste domenii și implementăm planul pediatric de acțiune pe care l-am uh, elaborat în urmă cu câteva luni cu Comisia Europeană. Ne așteptăm să întrezărim rezultatele în următorii 2-3 ani. Mai e un subiect despre care știu că vă îngrijorează, ne îngrijorează pe noi toți, rezistența antimicrobiană. Vreau să vă ofer câteva garanții. Uh, împărtășim pe deplin grija dumneavoastră și salutăm uh, rezoluția dumneavoastră cu privire la o sănătate, One Health. E clar, e o nevoie urgentă de acțiune concertată a tuturor uh, jucătorilor relevanți din Uniunea Europeană și dincolo de Uniunea Europeană, în plan global. Uh, Per total însă situația nu e pe roze. De exemplu, când e vorba de medicamente veterinare, e un declin ușor, într-adevăr, în ceea ce privește consumul de antibiotice în rândul animalelor în Uniunea Europeană, dar situația variază foarte mult de la o țară la alta. Și asta apare documentată în raportul nostru anual ESVAC. El a fost publicat luna trecută. În ceea ce privește medicina umană, uh, în continuare, există un supraconsum de uh, antibiotice, ceea ce dă um, rezistența antimicrobiană, fenomen care e în creștere. Vreau să vă spun că utilizarea prudentă și potrivită poate întârzia apariția rezistenței. Rezistența însă nu poate fi preîntâmpinată. E nevoie de întârziere, dezvoltare, inovare. Trei elemente să întârziem uh, rezistența antimicrobiană, căci nu avem noi opțiuni deocamdată, să creăm noi antibiotice pentru a rezolva problema rezistenței, știind totodată însă că la un moment dat rezistența se va dezvolta când acesta este un lucru care trebuie să facă testul timpului și de aceea avem nevoie de inovare, o abordare inovatoare ca să investim masiv în noi abordări terapeutice ce nu există încă. deși din partea științei par să vină câteva semnale promițătoare. Asta impune un angajament ferm cu uh, finanțare și acțiune politică. Noi, sigur, încercăm să oferim uh, sau să susținem evoluțiile ulterioare, pavăm calea pentru acestea, uh, Uh, lucrăm cu partenerii și din Japonia și din SUA pentru a identifica unde putem să venim cu stimulente pentru a crea noi antibiotice. Din punct de vedere practic, deja am creat cel mai bun design pentru studiile clinice, în așa fel încât să fie create noi antibiotice pentru tratamentul necomplicat al gonoreei și pentru tratamentul uh, uh, infecțiilor urinare necomplicate. Și acum vedem ce putem face în domeniul pediatric, unde și acolo există noi agenți antibacterieni. Dorim să cădem de acord cu alte regiuni că fiecare trebuie să ajungă la un numitor comun, în așa fel încât cu toții să avem un plan unic de dezvoltare, în loc să investim în mai multe programe diferite. Și apoi vreau să menționez că lucrăm cot la cot cu EFSA și cu ECDC, cu Centrul European pentru Controlul Bolilor și pentru preîntâmpinarea acestora, în așa fel încât să adunăm și să colectăm date științifice pentru ca statele membre să le poată utiliza în implementarea planurilor lor naționale de acțiune pentru rezistența antimicrobiană. Accesul la medicamente este un alt uh, subiect foarte important. Ne dorim să existe tratamente universale, sigure, disponibile tuturor la timp terapii inovatoare de asemenea. Salutăm uh, rezoluția dumneavoastră din anul 2017 în acest uh, sens. Ne-a reasigurat că ne-am axat uh, pe ceea ce trebuie în munca noastră în ultimii ani. Accesibilitatea și disponibilitatea medicamentelor rămân în continuare mari provocări care impun implicarea numeroșilor actori, dezvoltatori, investitori, plătitori, doctori, pacienți. Să luăm un exemplu. De exemplu, imunoterapia CAR-T, cu celulele CAR-T, în ceea ce este tratamentul uh, pentru cancer. Recent uh, a fost uh, um, aprobat programul nostru PRIME pentru Priority Medicines, medicamente de prioritate. E vorba de terapie genetică de ultimă generație în ceea ce privește un tratament radical și o schimbare radicală în felul în care uh, tratăm pacientul, în felul în care abordăm problema și așa mai departe. Și Sigur, mai sunt și alte câteva schimbări importante, pentru că tehnologiile sunt convergente la ora actuală și trebuie să evaluăm medicamentele uh, și uh, device-urile medicale, aplicațiile uh, metodele de diagnosticare și așa mai departe. Și apoi, toate aceste date trebuie adunate sub conceptul de real, real world data, inclusiv cu inteligență artificială. Asta înseamnă că trebuie să punem urgent problema uh, într-o manieră holistică cu privire la disponibilitatea și accesul la medicamente, iar în următorii cinci ani va trebui să ne regândim abordarea ca să vedem de ce expertiză și de ce metode va fi nevoie. Obiectivul Agenției Europene pentru Medicamente este a se asigura că dezvoltatorii înțeleg care sunt cerințele de reglementare, în așa fel încât ei să vină cu date robuste și uh, să permită asumarea unei decizii informate pe întreg parcursul uh, procesului. Nu vom putea oferi uh, orientare generală în ceea ce privește crearea de noi medicamente sau noi uh, categorii de medicamente. medicina viitorului va fi una complet nouă, va fi un teritoriu de descoperit. Și tocmai de aceea trebuie să încurajăm întreprinderile să se angajeze cu noi cât mai repede, cât mai repede posibil, în așa fel încât să dezbatem împreună planurile lor de dezvoltare. Astfel ne vom asigura că datele obținute sunt robuste și că vor fi niște date generated by design. În ceea ce privește Um, accesul la medicamente și datele științifice. În general, 67% din programele pentru medicamente care sunt în uh, consiliere științifică sunt prost elaborate și niciodată nu vor trece în etapa ulterioară. Noi nu analizăm datele, noi analizăm planele de dezvoltare și hotărâm apoi. În ceea ce privește uh, această bucată a consilierii științifice, trebuie spus că un medicament în continuare va eșua uh, dacă nu este eficient sau dacă nu este suficient de sigur pentru pacienți. Dar la fel de importante sunt și medicamentele care funcționează în termeni clinici, dar care eșuează din cauza că nu sunt uh, testate într-un studiu bine uh, elaborat. Apoi, 76% uh, au un design potrivit, dar uh, eșuează din cauza modului în uh, care sunt apoi elaborate. De asemenea, consilierea științifică este instrumentul cheie pentru cooperarea noastră pe lângă HTA, evaluarea tehnologiilor din sănătate. De aici vin elementele comparative uh, pe care nu le putem cere în cadrul legislativ uh, curent. În concluzie, pentru ca noi să putem să ducem la bun sfârșit sarcinile noastre, trebuie să avem expertiza necesară, competențele necesare și să ținem pasul cu dezvoltarea tehnologică. Vom restructura agenția ținând cont de toate aceste elemente în momentul în care ne mutăm la Amsterdam și avem uh, o strategie pentru a ne pregăti și pentru a face față schimbărilor din legislație pe viitor. Împreună cu dumneavoastră și cu sprijinul dumneavoastră și cu Rețeaua Europeană de Medicamente și cu Comisia Europeană, Vrem să ne asigurăm că vom ține pasul cu inovarea, că ea se mișcă cu viteza luminii, în așa fel încât să avem uh, beneficii pentru cetățenii europeni în cele din urmă. Am ajuns la sfârșitul prezentării mele și vreau la sfârșit, doamnă președinte, să mulțumesc personal tuturor membrilor care au oferit sprijin agenției noastre, doamna uh, Bliana Borzan, care este legătura noastră directă cu uh, Parlamentul, domnul Matias Grote, domnul Lavia și dumneavoastră, doamnă Vălean, Vreau să-i mulțumesc lui Anthony Borg și Björn Lemmer, care reprezintă Parlamentul în bordul nostru uh, executiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Rasi, pentru această prezentare. Dăm uh, cuvântul acum uh, persoanei de contact cu Agenția Europeană de Medicamente, adică doamna Borzan. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule Rasi, bun venit. Cred că vorbesc în numele tuturor atunci când spun că cu toții sperăm că relocarea agenției va fi uh, eficientă și se va desfășura cât mai ușor posibil. Activitatea EMA este crucială pentru menținerea unui nivel înalt de sănătate publică și Brexitul, un eveniment politic uh, important, sperăm că nu va interveni în misiunea acesteia. În acest context, context vă rog să ne spuneți uh, mai multe detalii cu privire la activitățile dumneavoastră și modul în care sunt afectate acestea ca urmare a relocării. Aș vrea să știu dacă au fost uh, deprioritizate anumite activități în contextul relocării colegi, precum doamna Cadenbach, Felicini și cu mine, am uh, transmis o întrebare scrisă Comisiei Europene de curând cu privire la abilitatea agenției de a funcționa în uh, perioada de tranziție pe timpul relocării ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că EMA nu primește suficiente resurse de personal în uh, condițiile în care volumul de muncă a crescut, mai ales în ceea ce privește activitățile legate de producție și în contextul Brexit uh, este foarte important ca legislația actuală și cea care urmează să fie implementată la modul corespunzător. De aceea solicităm să ni se spună care sunt măsurile care vor fi luate în ceea ce privește uh, personalul la nivel managementului uh, respectiv Consiliului uh, de Management EMA, astfel încât agenția să funcționeze pe deplin după relocare. Printre altele, comisarul Andrew Kaitis a spus că în cadrul procedurii bugetare 2019, EMA a solicitat 40 uh, de agenți uh, temporari uh, pe o perioadă bine determinată, iar această solicitare plus uh, informațiile oferite de către agenție au fost analizate de serviciile comisiei, iar uh, solicitarea și informațiile oferite de EMA au fost uh, evaluate ca nefiind bine documentate, astfel încât o astfel de creștere a numărului de personal să fie sprijinită, chiar dacă vorbim despre o perioadă determinată, ținând cont și de dimensiunea mare a agenției. Trebuie să se noteze că orice solicitare de creștere a numărului de personal personal trebuie să fie bine uh, documentată în contextul uh, procedurii bugetare. Suntem uh, conștienți de provocările cărora trebuie să le facă față agenția ca urmare a relocării și de asemenea, știm că există presiune suplimentară asupra resurselor sale, de aceea suntem uh, surprinși de faptul că agenția uh, nu uh, a primit un răspuns favorabil în ceea ce privește solicitarea de personal suplimentar. Am vrea să ne oferiți câteva detalii cu privire la această situație. Ombudsmanul european, de asemenea, a lansat de curând o anchetă cu privire la mm, uh, aranjamentele pe care Agenția Europeană uh, le-a făcut cu privire uh, în relația cu dezvoltatorii de medicamente uh, cei care au solicitat uh, autorizații de punere pe piață a anumitor produse. Vorbim aici despre uh, consiliere de reglementare uh, în acest context. Aș vrea să știu dacă consilierea științifică este un instrument util pentru a ajuta pe producătorii de medicamente să utilizeze informațiile științifice și aș vrea să știu dacă planurile lor de dezvoltare nu cumva eșuează ca urmare a lipsei de înțelegere a um, aspectelor științifice. De asemenea, ați spus că consilierea științifică nu reprezintă o garanție pentru a beneficia de o autorizare de marketing pozitivă. Aș vrea să știu care uh, sunt rezultatele acestei investigații inițiate de Ombudsmanul European. Și, în final, aș dori să mulțumesc uh, domnului Lehmann, care este prezent uh, astăzi aici pentru că a reprezentat Parlamentul uh, la EMA, în uh, bordul de management, în uh, ultimii ani. Pentru a încheia, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit astăzi și vă doresc dumneavoastră și agenției toate cele bune în lunile care urmează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Porsan. Deschid acum dezbaterea, dau cuvântul deputaților, s-au anunțat câțiva uh, deputați care doresc să vorbească. Domnul Pedicini. <coughs> Grație, președinte. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, domnule director, pentru prezență. Domnule director, aș vrea să revin la o poveste urâtă a mutării Agenției Europene pentru Medicamente la Amsterdam în loc de Milano după Brexit. Doresc să fac acest lucru pentru că acum că a trecut ceva timp și știm mai bine ce s-a întâmplat și am putut să urmărim uh, evoluția lucrărilor, mm, acum este mult mai clar ceea ce inițial a fost văzut ca un fel de protest al cetățenilor populiști când de fapt era vorba de niște îngrijorări uh, fundate Uh, preocupări reale pentru sănătatea milioane de cetățeni europeni. Și atunci vă întreb, este adevărat că continuitatea operativă era condiția cea mai importantă în găsirea noului sediu pentru Agenția Europeană de Medicamente? Și este adevărat că în momentul în care ați ales Amsterdam ați acceptat să suspendați parțial această activitate operativă pe teme importante, ca de exemplu evaluarea medicamentelor împotriva tumorilor, uh, evaluarea medicamentelor medicamentelor importate în domeniul sarcinii și este adevărat că uh, autoritățile olandeze nu a acceptat să fie supus unor monitorizări trimestriale și ca atare au pus în pericol și alte activități ale agenției. Această monitorizare de fapt nu există și e adevărat că numărul de angajați va fi uh, insuficient față de acțiunile importante și misiunile indispensabile pe care trebuie să deplinească agenția. Dacă este adevărat, întreb Comisia, de ce ați acceptat ca autoritățile olandeze să participe la um, um, um printre țările ofertante când știați toate aceste lucruri și de ce s-a atribuit sediul olandezilor? Cine sunt acești olandezi? o țară care refuză să fie controlată, dar pretinde să controleze pe alții, o țară care pune în pericol sănătatea milioane de cetățeni europeni și o țară care este cea care are unul dintre primele paradise fiscale europene și acum cere o procedură împotriva Italiei în fața Curții de Justiție. Eu spun că nu Olanda cere această procedură, ci... De fapt, Italia ar trebui să ceară o procedură împotriva Olandei. Mulțumesc, doamna Șarperic. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt din țările de jos și la Amsterdam suntem foarte bucuroși că vine acolo Agenția Europeană de Medicamente, dar de fapt nu ne bucurăm că vine la Amsterdam, ci că vine în general în țările de jos, pentru că acolo sunt diferite universități care sunt direct vizate și al căror interes este ca agenția aceasta să funcționeze foarte bine. În ceea ce privește personalul uh, știu că mulți uh, se gândesc cum putem coopera cel mai bine pentru asta și uh, știu că în ceea ce mește pre noi, semnalele sunt pozitive și mă adresez și colegilor noștri. Săptămâna trecută colegul Avia m-a abordat uh, și mi-a spus că să lăsăm uh, lucru, lucrurile la o parte și să cooperăm unii cu alții ca să ne asigurăm că această agenție va funcționa foarte bine. M-a bucurat asta, că e vorba de sănătate publică și de medicamente. În ceea ce privește rezistența antimicrobiană și alte boli, în țările de jos e o discuție în curs. Și întrebarea este că chiar dacă avem medicamente, adesea ele sunt foarte scumpe și nu apar des medicamente noi pe piață. Mă uit uh, că la cei care dețin acțiuni și care nu au niciun interes uh, să ieftinească aceste medicamente. Ce se întâmplă cu aceștia? Noi primim adesea aceste semnale. Ne dăm seama că, până la urmă, nu e vorba să faci câștig din medicamente. E vorba despre faptul că trebuie să uh, acționăm cu toți împreună, în așa fel încât medicamentele potrivite să ajungă la pacienții care au nevoie de ele. Săptămâna trecută am dat o rezoluție frumoasă la Strasburg. Era vorba despre boala Lyme dar cunoașteți prea bine situația. Uh, știți prea bine că um, atunci când a apărut primul uh, caz de Lyme uh, în țările de jos, a fost vorba de un copil și adesea trebuie să ne atragă atenția ceva, se întâmplă ceva grav. Nu se poate ca acționarii din firme de medicamente să ia deciziile. Trebuie să, punem, să depunem cu toții efortul în așa fel încât asta să se schimbe. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Is it... Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, voi ruga comisia dacă dorește să intervină. Nu? Bun. Atunci îl am pe uh, domnul profesor Bjorn Lamer, care este reprezentantul Parlamentului în uh, Consiliul uh, de Management al EMA alături. Vă rog, domnule Lema, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cel mai important punct a fost menționat deja de domnul Razi, și anume faptul că EMA trebuie să se mute la Amsterdam anul viitor. Și nu este niciun dubiu că domnul Rasi și echipa sa au făcut o treabă excelentă. Dificultățile care fusese prevăzute atunci când a venit vorba despre uh, mutarea din Regatul Unit către Amsterdam uh, au apărut, pentru că este vorba despre mutarea simultană a ă, camionelor terapeutice în mod simultan. Au fost menționate și alte dificultăți de domnul Rasi, pierderea, de exemplu, a unei părți a personalului, cam 20%, personal care nu se va muta la Amsterdam. Sunt convins însă că domnul Rasi și echipa sa vor gestiona această dificultate foarte importantă cât se poate de bine. Permiteți-mi și o declarație în calitate de om de știință și în calitate de homo politicus. În uh, ochii mei, Brexitul este decizia cea mai puțin necesară care a fost luată de uh, Regatul Unit. Costurile cu relocarea EMA nu sunt numai uriașe, dar și mai important este faptul că decizia politică uh, Uh, reprezintă un dezastru pentru Europa și pentru provocările generale ale acestui secol. EMA este un exemplu bun. Agenția va pierde foarte mulți experți bine calificați și ne va, fi, uh, ne va lipsi uh, contribuția lor în cadrul EMA. De asemenea, ne va lipsi cooperarea între colegii britanici și europeni în ceea ce privește științele de bază, Uh, clinice și, de asemenea, studiile epidemiologice. Această pierdere de coordonare între uh, Regatul Unit și Europa afectează cu adevărat uh, agenția, o afectează puternic. Și, în fine, am speranța și sunt convins că domnul Rasi și echipa sa până la urmă vor gestiona și această problemă foarte mare. Însă este și o problemă care vizează știința. Brexitul afectează lumea științei și vă spun asta din inimă. Vă mulțumesc, spune președinta. Într-adevăr, uh, este și o problemă care afectează știința, Brexitul. Știm acest lucru la comisia noastră, am exprimat acest lucru în rezoluția noastră, am subliniat acest lucru. În repetate rânduri am spus că va fi dificil. Domnule Rasim, mă întorc către dumneavoastră pentru a vă da ocazia să răspundeți la întrebările și comentariile care au fost făcute. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu întrebarea din partea doamnei Borzan. M-ați întrebat uh, cum am putea prioritiza cele mai importante aspecte și care a fost abordarea. Așa cum am ilustrat în uh, graficul meu, am pus uh, o parte roșie. Acolo am uh, trecut toate activitățile legate de produse, de producție, de procesele de autorizare și de farmacovigilență. Așadar, partea de siguranță și esența activității din procesul de autorizare. În ceea ce privește resursele, știm că trebuie să ținem cont de toate noile legi care vor urma și ne pregătim pentru că există legislație în domeniul veterinar care va apărea, de asemenea, GDPR-ul, implementarea acesteia și uh, <clears throat> alte legi. Avem, uh, în niciunul dintre aceste uh, domenii nu avem uh, resurse suplimentare, alte capacități, nu există. De aceea, subliniem problemele cu care ne confruntăm. Cu siguranță ne va lipsi abilitatea de a transmite de ce avem nevoie neapărat de această expertiză. Am clarificat uh, acum cum stau lucrurile, suntem în contact constant cu Comisia. Cred că s-a înțeles acum de ce avem nevoie de aceste resurse și de ce avem nevoie disperat de resursele respective. Nu, și, nu oricum, și nu de orice resurse, ci de resurse uh, potrivite. <clears throat> Este simplu de înțeles care este conceptul din spatele agențiilor, ale punctelor de contact, lucrăm cu Comisia, cu Parlamentul, sperăm că Comisia va putea convinge Consiliul că nu ne jucăm cu personalul, nu încercăm să folosim uh, personal suplimentar și nu vrem personal temporar. Atunci, acolo unde nu este nevoie, avem nevoie să compensăm pierderile pe care le suferim la nivel de personal cu angajați temporari, angajați pe 3 ani. Deci nu ne sporim uh, numărul de personal, ci descreștem uh, și încercăm să compensăm pierderile pe o perioadă de timp, ceea ce este consecvent cu strategia pe care am încercat să o transmit prin prezentarea mea. <clears throat> Și anume, ce ne așteaptă pe viitor nu este abordat uh, necesar prin uh, expertiza de care beneficiem în prezent. Nu este acoperit de aceasta. Deci, pe lângă această relocare, pierderea de personal, apare și oportunitatea de a îi reangaja pe cei de care avem nevoie în următorii 5 până la 10 ani. Dacă ni se va oferi posibilitatea de a avea acest, uh, acești 40 de oameni, această aceste persoane pe care, uh, de care avem nevoie pe o perioadă determinată de timp, nu dorim să-i angajăm imediat, pentru că, dar dorim să ne asigurăm că noul val de legislație care va veni, tot ceea ce va veni cu viteza luminii asupra noastră, tehnologie, știință, evoluțiile, ei bine, noi vrem să fim pregătiți pentru toate acestea și vrem să angajăm persoanele adecvate. Nu vrem să angajăm la disperare. De aceea, sunt încrezător în continuare că o abordare rezonabilă uh, se va bucura de sprijin. Nu știu dacă am răspuns pe deplin la întrebarea dumneavoastră, dar uh, voi mai reveni cu detalii dacă doriți. În ceea ce privește ombudsmanul, da, salutăm inițiativa ombudsmanului, pentru că ea ne permite să oferim uh, și mai multă claritate. În prezentarea mea am uh, menționat câteva elemente cheie și aș vrea să clarific câteva lucruri. Noi nu analizăm date, există impresia că noi analizăm datele și transmitem nu mă refer la ombudsman, ci la cei care îl critică pe ombudsman că colectează uh, aceste îngrijorări și că ne oferă nouă posibilitatea finală de a clarifica, sper, înțelegerile cu care ne confruntăm. Deci, noi uh, analizăm uh, planurile de dezvoltare, identificăm care este cel mai bun plan de dezvoltare astfel încât să obținem rezultatele, pornind de la premisa că studiul nu a fost încă realizat, um, pornind de la premisa că um, probele clinice, statisticile și toate elementele sunt cele corespunzătoare. Și dacă se ajunge la acest punct magic, atunci se poate oferi autorizația. În alte cazuri, evaluăm datele care urmează, dar nu putem să vorbim despre continuitate. Noi dorim să avem o oarecare continuitate, să există o consecvență a programelor, însă procesul de autorizare este cu totul diferit de cel de consultanță, de consiliere, care este de asemenea voluntar. Nu există o nevoie obligatorie, este o posibilitate care se oferă. Dar ce este și mai important este să existe un proces uh, corect. Există riscuri, există um, de asemenea studii care nu conduc la nimic. Sigur că este nevoie de mai multă eficiență și dacă sunt generate uh, dovezi, probe mai bune într-o perioadă de, scurt, uh, de timp mai scurtă, atunci sigur că putem vorbi despre un succes. Este un succes pentru pacienți, pentru noi, autoritatea de reglementare și, de asemenea, pentru investitori, care înseamnă că au alocat resursele la modul potrivit. 30% din uh, conceptele care ajung uh, în programul nostru Prime decid să oprească proiectul de dezvoltare pentru că înțeleg că nu se îndreaptă în direcția cea bună, că nu merg nicăieri. Uh, sau înțeleg care sunt îngrijorările exprimate de noi cu privire la pacient. Acesta este cel mai bun exercițiu pe care putem să-l oferim, astfel încât să beneficiem de date mai bune, mai sigure și asta într-un mediu eficient. Este o oportunitate pe care nu o vom pierde și vom răspunde la uh, investigația ombudsmanului. Doctorul, doctor Pedicini m-a, mi-a adresat câteva întrebări. Unele sunt adresate comisiei. Sigur că nu pot să răspund la cele adresate comisiei, dar din partea EMA pot să spun că procesul nostru de prioritizare, după cum spuneam, este unul sănătos, robust și uh, servește uh, interesul sănătății publice și sperăm că nu vom merge niciodată sub acest nivel. Monitorizăm cu atenție procesul și în mod constant punem presiune asupra autorităților din Olanda. Nu există niciun semnal până acum care să ne arate că ne confruntăm cu vreo problemă majoră. Prioritizarea noastră se referă în principal la pierderea de personal mai degrabă decât la un exercițiu suplimentar de a continua lucrurile în același fel. Deci, la nivel instituțional, nu doresc să fac niciun fel de comentarii sunt italian și uh, am mai, două motive așadar să nu spun nimic, să nu comentez, însă din punct de vedere instituțional, prioritățile care au fost stabilite au fost făcute mai ales uh, ca urmare a pierderilor la nivel de personal și ale dificultăților de relocare, de mutare. Doamnei Schreiner-Pieric. Îmi cer scuze pentru modul în care v-am pronunțat numele. Împărtășim uh, îngrijorarea dumneavoastră cu privire la perioada de tranziție. Înțelegem că am putea să ajungem uh, în poziția în care să autorizăm anumite medicamente pe care nimeni să nu și le poată permită. Sigur că există acest risc, ceea ce putem să facem este să încercăm să avem cel mai eficient mediu posibil, să facilităm celor care uh, negociază, respectiv uh, celor care încearcă să negocieze, să sugereze prețuri mai bune, pentru că este important ca dezvoltarea acestor produse să se uh, întâmple într-un mediu mai eficient. Studiile trebuie să vină cu cele mai bune probe, astfel încât să faciliteze uh, succesul angajamentului, trebuie să se găsească valoarea adăugată pentru fiecare propunere nouă, inovatoare. Ceea ce este dificil este să se înțeleagă clar care este valoarea adăugată clinică, care este valoarea adăugată universală, pentru că trebuie să înțelegem că există anumite rezultate, există o anumită abordare, dar în funcție de mediu, valoarea adăugată este alta. Dar valoarea adăugată clinică este una universală. Iar noi suntem cei care putem să facilităm evaluarea acestor lucruri lucrăm deja pe această direcție, colaborăm, suntem uh, plini de speranță în ceea ce privește dezvoltarea acestei cooperări. Salutăm uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește HDA, dar cam atât putem să facem uh, pe această direcție. Încercăm să fim cât mai eficienți. Iar uh, în ceea ce privește partea de consultanță științifică, uh, dacă avem acest organism alături de noi, atunci uh, toate aspectele comparative pot fi realizate. Și asta ar însemna o îmbunătățire foarte importantă, bună pentru pacient, pentru plătitor și, de asemenea, pentru companiile care știu exact ce trebuie să genereze pe viitor. Și atunci nu vor avea niciun fel de scuză, trebuie să ofere probele respective dacă uh, doresc să aibă succes și să fie prezenți. Cercetarea pe boala Lyme, într-adevăr, uh, apreciez faptul că putem să avem cercetare publică acolo unde nu există interes să se facă în zona privată. Nu suntem un organism de cercetare, Salut faptul că în uh, noul program uh, Horizon Europe vor fi resurse alocate cercetării și uh, care vor merge și spre bolile infecțioase. Și înțeleg că EMA ar putea să joace un rol în acest context. Vom avea poate posibilitatea să avem resurse financiare care, de care nu beneficiaserăm până acum acest impediment a fost înlăturat, așadar putem să încercăm să ne reorientăm uh, cercetarea spre aspecte de sănătate publică care ne interesează. Și, în fine, nu pot decât să îi mulțumesc domnului Lemmer pentru cuvintele amabile. Sunt uh, bucuros că aveți încredere că vom reuși. Eu nu sunt atât de sigur, nu sunt 100% sigur, vom încerca, ne vom strădui, suntem aproape. Mulțumim pentru sprijin și pentru uh, consilierea pe care ne-ați oferit-o în toți acești ani ca membru în uh, bordul de management. Președinta, mulțumesc foarte mult, domnule Rasi, mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă dorim mult uh, succes în activitatea dumneavoastră la agenție și sper că veți găsi parteneri uh, la fel de interesați uh, și anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Now, dear colleagues, I will have, uh... Dragi colegi, am câteva anunțuri de făcut și apoi vom trece la ultimul punct de pe ordinea de zi. Mai întâi, Vom avea un atelier privind creierul și noi uh, abordări ale bolilor uh, um, neuronale uh, la inițiativa grupului parlamentar pentru probleme de sănătate, atelier care va avea loc pe 21 noiembrie de la orele la 10 și vă încurajez să participați. În ceea ce privește ultimele triloguri în care comisia noastră a fost implicată, mă voi referi la două dintre ele. Cel de-al doilea trilog informal în ceea ce privește dioxidul de carbonă ă, a fost prilejul unei discuții privind toate amendamentele pe mai multe chestiuni, precum perioada de șase ani, actele delegate, mașinile la mâna a doua, etichetarea mașinilor, e bine, s-a ajuns la un compromis pe alte puncte, ca de exemplu sfera de cuprindere a regulamentului, actele delegate pentru uh, verificările interne, este nevoie de discuții tehnice suplimentare și la următorul trilog, iar pentru chestiunile cele mai sensibile politic, precum uh, Um, obiectivele, uh, um, etaloanele pentru vehicule cu zero emisii, soluționarea litigiilor, RDF, uh, inovare. Cei doi colegislatori încă trebuie să revină cu mandate revizuite dacă se dorește obținerea de progrese și găsirea de amendamente pentru cel de-al treilea trilog, care este programat pentru data de 4 decembrie. În ceea ce privește alinierea raportării de mediu, am avut primul trilog Am avut un schimb de opinii în care ne-am prezentat pozițiile respective pe marginea propunerii comisiei. Discuțiile au arătat că colegislatorii în general au aceeași atitudine pe un anumit număr de puncte, cu excepția articolului 3 și dispozițiile legate de comitologie. În consecință, Parlamentul și Consiliul au hotărât să delege toate punctele spre examinare la nivel tehnic, cu scopul de a le rediscuta la cel de-al doilea trilog care nu se știe când va fi organizată în viitorul apropiat. Ultimul punct de părnea de zi pentru astăzi este o moțiune de rezoluție privitor la obiecție apropo de autorizarea dicromatului de sodiu, anumitor utilizarea dicromatului de sodiu. Domnul Eichhout, sunt convins, va pronunța mai bine decât mine. Vorbesc despre domnul Eichhout pentru că, mă normal, am mai mulți uh, coraportori, uh, domnul Eichhout, domnul Poc și domnul Federley, dar bănuiesc că domnul Eichhout îi va reprezenta pe toți trei și îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru că participă la această discuție. Karen? Sper că uh, prezența din sală nu este un indiciu al importanței discuției, pentru că e vorba despre o substanță chimică pe care o știm din filmul Erin Brokovich. Așa toată lumea știe despre ce este vorba. E puțin ciudat uh, cum uh, s-a derulat toată procedura și cred că principala întrebare pe care am eu de adresa comisiei este în această privință. Dacă analizez toate informațiile disponibile și dacă citesc avizul Uh, Comitetului Economic uh, și Social și evaluarea de risc, uh, cazul a, acest dosar ar trebui să fie foarte simplu, dar de fapt nu chiar așa s-a întâmplat, de unde și propunerea comisiei la care noi am prezentat o obiecție împreună cu domnul Poș, domnul Federley. Dacă citiți evaluarea comisiei de risc, este indicat foarte clar că nu există nicio posibilitate de a determina că această substanță nu are uh, efecte negative, ceea ce înseamnă că este foarte uh, cancerigenă și orice expunere la această uh, substanță poate să aibă un impact negativ. Deci nu se poate determina un nivel la care expunerea să nu fie periculoasă. Rich spune foarte clar că dacă așa se întâmplă și dacă nu există un nivel la care expunerea să nu fie periculoasă, atunci trebuie să ne gândim dacă există alternative și dacă sau nu există uh, un impact social și economic. Știm însă cu toții că există alternative, ceea ce ar însemna că nu ar trebui să existe vreo autorizație acordată. Tot e foarte uh, clar potrivit uh, evaluării RICI. Din păcate, Comisia încă propune acordarea unei autorizații și probabil că argumentul este că în procedura oficială, atunci când s-a discutat, nu existau alternative cunoscute. Deci se vor ascunde în spatele uh, argumentului procedural. E important, deoarece știm că ECA are un rol de jucat, este cel care a făcut evaluarea de risc și apoi comisia trebuie să gestioneze riscul prezentând o decizie. Și chiar dacă um, ECA știm că a ajuns la concluzia că uh, existau niște probleme cu uh, uh, solicitarea, uh, ei au evaluat-o totuși, au cerut organizarea de consultări ca să vadă dacă există alternative și au spus Nimeni nu ne-a răspuns că există alternative, în concluzie nu există alternative. Asta a făcut ECA. După care comisia, de fapt, știa, deși comisia știa deja că există alternative. Și atunci, ce face comisia? Noi suntem de acord doar cu ce ne trimite ECA și nu știm nimic altceva în plus. Păi dacă așa vă mulțumiți să acționați, de ce mai avem nevoie de comisie? N-aveți decât să faceți copii-paste după ce spune ECA. Eh, dumneavoastră spuneți ECA este evaluatorul de risc, noi suntem gestionarul riscului și trebuie să ajungem la o concluzie. Întrebările pentru comisie sunt foarte simple acum. Sunteți de acord că această substanță, dicromatul de sodiu, este o așa zisă substanță fără un uh, prag uh, recunoscut și sunteți de acord că RICI a spus foarte clar că nu ar trebui oferită niciun fel de autorizație dacă există alternative. Sunteți de acord că acum informația cele mai recente ne arată clar că există alternative? Dacă da, atunci de ce încă vreți să dați autorizații împotrivindu-vă, încălcând valorile cheie ale RIC? Și vă rog frumos să nu vă ascundeți în spatele argumentelor procedurale, ce a făcut ECA sau nu, pentru că dumneavoastră, ca și Comisie, aveți rolul uh, hotărător de jucat, trebuie să aveți ultimul cuvânt de spus, inclusiv din punct de vedere procedural, să spuneți că nu trebuie acordată niciun fel de autorizație și de aceea noi am hotărât să venim cu o obiecție la această propunere și să sperăm că majoritatea membrilor din comisie va fi de acord cu această propunere ca să avem o declarație clară Uh, din partea Parlamentului înainte ca statele membre să hotărească. Știm că este un act de punere în aplicare, deci mai întâi trebuie să trimitem acest mesaj clar înainte ca Consiliul să-și apropie sa decizie. Și de aceea sper că la mini-plenara din noiembrie deja acest punct va ajunge pe ordinea de zi pentru ca Parlamentul să-și ia hotărârea care se impune, inclusiv și la Comitetul RICI, Vă rog frumos să nu vă folosiți de pretextul procedurii. Vorbim aici despre niște substanțe cu un efect cancerigen clar, unde există alternative, unde nu se poate defini un, defini un prag. Regulile sunt foarte simple, nu trebuie să uh, eliberați nicio autorizație. Am vorbit mai mult pentru că comisia intră în cetul și se instalează, dar acum cred că va putea să răspundă. Thank you. This is the Mulțumim! Acum ar fi momentul să vorbească raportorii din umbră. Am avizul domnului Bușoi, care este raportor din umbră de la PP. El uh, mi-a spus că i-a întârziat zborul și m-a rugat uh, să intervin, dacă îmi permiteți. Dorea și el să își manifeste îngrijorarea față de acest subiect. E vorba de faptul că avem uh, această substanță care e utilizată pentru colorarea uh, lânii și în ciuda faptului că articolele 55, 64, 62 din regulamentul REACH stipulează că solicitantul ar trebui să uh, găsească alternative sau substitute pentru ca RAC să le evalueze, el n-a făcut asta dar Comisia a recomandat autorizarea ca ea să facă obiectul unor condiții, și anume cu măsuri de risk management, cu condiții operaționale și așa mai departe. Mai mult, sunt companii de textile care au uh, politici explicite ce nu permit utilizarea cromiumului, inclusiv în uh, domeniile de high-end fashion adică folosesc coloranți obținut din uh, surse alternative și proceduri mai uh, sigure. Și acestea fiind spuse, PPE-ul, raportorul uh, din de la PP, mm, spune că nu trebuie nici să susținem, nici să, fac, să respingem această obiecție, ci să cerem mai multe documente în ceea ce privește autorizația pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză uh, fără a pune sub semnul întrebării procesul legislativ de la comisie și uh, avându-ne deja exprim, exprim, exprimate îngrijorările. Iată așadar care este părerea domnului Bușoi cu privire la această obiecție. Doamnă Kadenbach, doriți să spuneți ceva? Trec direct la dumneavoastră, suntem doar noi aici. O ultimă propoziție, domnul Pavel Poc este raportor de la SND pe această obiecție și noi susținem pe de întregul ceea ce, au, ceea ce a spus BAS. Mulțumim, spune doamna președinte. Întrebăm acum comisia de la DigiGrowth, domnul Carlo Petinel. Doriți să luați cuvântul, să ne prezentați avizul dumneavoastră, reacția la îngrijorările manifestate de domnul raportor. Thank you, Chair. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun că eu nu sunt Carlo Petinel, eu sunt Michel Flurm, Head of Unit de la REACH în DigiGrow. Îmi cer scuze, spune doamna președinte dar în notele mele aceasta era informația, asta îmi comunicase comisia, însă bun venit și mulțumim că ați luat cuvântul. Ați primit informație corectă, dar noi ne-am așteptat ca acest punct să fie tratat mai târziu. Voi vorbi acum în numele directorului meu, eu fiind director la RICI. În primul rând, să punem lucrurile într-un context mai amplu. E revizuirea REACH pe care am publicat-o în martie 2018, am prezentat-o și am discutat-o și în această comisie și am recunoscut că procedura de autorizare prin REACH, căci despre ea e vorba acum, trebuie să fie îmbunătățită. Revizuirea sublinează importanța de a avea alternative mai sigure și potrivite pentru a înlocui substanțele cele mai periculoase, substanțe de uh, maximă îngrijorare și vrem să promovăm utilizarea substituțiilor. De asemenea, trebuie să utilizăm mult mai bine informațiile despre alternativele care au rezultat în urma consultărilor publice. Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, statele membre cu experții lor, toții trebuie să, cu toții trebuie să facă un numitor comun pentru a dezvolta anumite acțiuni și măsuri concrete. Propunerea de rezoluție se referă la deficiențele care au fost identificate în analiza alternativelor și în procedura de autorizare uh, de, înaintată de compania Ilario Onerțano. În ceea ce privește alternativele Există acum o obiecție față de propunerea, de, propunerea comisiei, spunându-se că ea uh, depășește prerogativele conferite prin RICI. Noi respingem această idee, căci noi considerăm că au fost uh, analizate alternativele în toate comisiile relevante de resort, inclusiv în ceea ce privește cazul Ilario Omerțanu. De asemenea, s-a făcut o analiză la SEAC și s-a ajuns la concluzia că alternativele nu sunt uh, fezabile pentru solicitant. SEAC a propus o perioadă de revizuire de șapte ani. De asemenea, comisia a evaluat concluziile pe mai departe când a pregătit decizia și a purtat discuții cu statele membre la Comisia REACH a avut în vedere și concluziile SEAC, cum că alternativele nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic pentru solicitanți și clienții acestuia. Prin urmare, nu avem uh, nici uh, un motiv uh, să nu credem aceste informații. Dar sunt incertitudini care au fost uh, identificate și uh, s-a ajuns la o concluzie de a prescurta perioada de revizuire de la șapte ani la doar patru ani. Această decizie a fost susținută cu o majoritate calificată în Comisia REACH. La vremea respectivă nu a existat nicio obiecție în această comisie și în acest parlament. Grupo Cole și Ilario Ormețanu sunt două cazuri similare. Uh, și în ambele situații, Comisia spune că trebuie să existe consecvență. Să fie o perioadă mai scurtă, în condiții stricte și cu uh, încurajări puternice de a găsi uh, substitute cu fixare unei perioade mai scurte de revizuire. Pentru asta, atât în cazul, și în cazul Ilario Ormețano, spunem că trebuie să oferim o perioadă de revizuire de doar 4 ani. De asemenea, Comisia a acționat uh, în cadrul prerogativelor conferite prin regulamentul REACH. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Încheiem astfel dezbaterea. Mai avem timp și deci îl întreb pe domnul Aicau dacă vrea să adauge ceva. Nu? Bine. Am încheiat această dezbatere. Vom vota această obiecție mâine dimineață. După cum s-a spus deja, votul uh, în plenară va fi cândva în noiembrie a doua sesiune. Mulțumesc că ați participat, ne vedem mâine dimineață, vă doresc o seară frumoasă tuturor!